Bine, atunci îl considerăm valid și astfel adoptat. Doamnelor și domnilor, Izabela Lovin, începând de 3 octombrie 2014, a fost uh, numită ministrul suedez pentru dezvoltare. O felicit pentru acest nou portofoliu. Autoritățile suedeze m-au înștiințat în Uh, privința înlocuirii uh, uh, postului ocupat de doamna Levin de doamna Engström. Numirea doamnei Engström s-a făcut în virtutea regulamentului intern și din 4 octombrie consider valabilă și validă calitatea dumneai de membru al Parlamentului European cu dreptul de a participa la toate ședințele uh, grupurilor și uh, fracțiunilor, uh, chiar și în perioada în care este verificată persoana ei, în baza unei declarații personale cu privire la lipsa unor condiții de incompatibilitate. Domnul Van Overtfeld a fost numit recent ministru de finanțe în Belgia, de aceea constat vacanța uh, mandatului ocupat de dumnealui până acum, începând de azi. Domnul Richard Zulic a părăsit grupul ALDE și s-a alăturat grupului ECR începând din data de 8 octombrie. Am primit din partea grupurilor GUE, SND, ALDE, ECR și